Bună dimineața tuturor! Bună dimineața, doamnă comisar, dragi colegi! Sesiunea este deschisă. Primul punct de pe ordinea de zi este raportul domnului Fos, dreptul de autor pe piața unică digitală. Înainte de a-i da cuvântul raportorului, știu că această dezbatere este una foarte importantă, de aceea i-aș ruga pe colegi să respecte timpul alocat pentru a avea timp și pentru procedura cash pentru cei care nu au putut fi înscriși. Acum îi voi da cuvântul domnului Fost pentru 4 minute. Mulțumesc, doamnă președinte, stimate doamne, stimați domni, dragi colegi. Fără microfon. Mulțumim. Astăzi trebuie să decidem o chestiune extrem de importantă și anume în ce măsură putem ca să transferăm uh, proprietatea și în spațiul digital, cum vrem să adoptăm, adaptăm regulile la spațiul digital, cum vrem să, propriet, cum vrem să protejăm dreptul uh, de proprietate și cui aparține acest drept. Vrem să avem un cadru juridic pentru internet pe care să-l creăm astfel încât și autorii să nu poată să fie furați. Aceasta este întrebarea la care va trebui să răspundem astăzi și va trebui să vedem și în ce măsură putem găsi un echilibru cu libertatea de exprimare și cu furtul de proprietate, care sunt riscurile pe partea cealaltă. Despre aceasta este vorba aici. Vrem să permitem totul pe internet sau vrem să mai protejăm um, valorile? Știu că toată discuția s-a învârtit în ultima vreme în jurul articolului 13 și că totul se concentrează acum pe aceste aspecte. Însă eu totuși aș vrea să iau poziție și față de celelalte aspecte ale acestei directive. În primul rând, avem nevoie de un data mining modern pe care să putem să-l implementăm și să fie comercial eu cred că este vorba de o posibilitate de a crea reguli la nivel mondial pentru prima dată. În legătură cu articolul 12, am creat și aici o posibilitate pentru, prin uh, o sentință a curții, să le ajutăm pe țările care sunt în această situație să poată să găsească un echilibru la ele um, în dreptul național față de editorii de presă pentru artiști, pentru mici artiști, pentru uh, actori și toate meseriile creative, am uh, găsit mai multe soluții în articolul 14 și în subdiviziunile sale. Am creat aici o posibilitate de a avea o relație mai bună uh, cu acești uh, deținători și titulari de drepturi fără să trebuiască aceștia să uh, meargă imediat la tribunal pentru a-și invoca aceste drepturi. La articolul 11 am creat posibilitatea ca editorii de presă să poată să beneficieze de un drept mai bun. Asta este ceea ce dorim să facem aici. Dorim să le dăm acest drept pentru ca să înțeleagă că îl au. Apoi după ei decid cum vor să um, folosească acest drept, dar vor avea mai multe șanse să discute de la egal la egal cu platformele online pentru că vor avea și uh, prin aceste reguli pe internet aceleași posibilități. Ceea ce este disponibil um, în ultima vreme pe internet este considerat de opinia publică ca fiind gratuit și de aceea trebuie să creăm uh, un echilibru și pentru editorii de presă care suferă din acest motiv. Dacă ne uităm la articolul 13, trebuie să atragem atenția asupra faptului că am creat o definiție a acelor platforme care vor fi incluse în articolul 13 și anume doar cele care, la care se poate demonstra că folosesc conținuturile altora și creează un profit mare din aceasta. Iar apoi se pune problema cum putem să aplicăm acest lucru tehnic la platformele care invită să uploadăm totul ce, tot ce dorim, unde platformele acestea trebuie să aibă și o răspundere. Noi vrem să le transferăm această răspundere pentru că ele vehiculează proprietatea altora și trebuie să respecte această proprietate. Iată despre ce este vorba astăzi până la urmă. Am creat o bază foarte bună pentru a putea face progrese în statele membre. Statele membre vor avea astfel un ghid pe care să-l poată folosi. Eu cred că a fost calea corectă, cea pe care am luat-o, pentru ca să facem progrese, pentru ca să găsim un echilibru între drepturile uh, de proprietate și, uh, și lumea digitală. Vă mulțumesc! Thank you. Vă mulțumesc. Acum aș dori să dau cuvântul reprezentantului Comisiei IMCO, Domnul Danti. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar, dragi colegi. Cu toții știm că trebuia revizuită legislația europeană în legătură cu drepturile de autor în urma evoluțiilor. Această directivă consolidează niște principii pe care Parlamentul le-a consfințit de mai multe ori. În primul rând, responsabilitatea platformelor și un mai mare echilibru față de mediul economic în care operează. Bombardamentul mediatic din ultimele zile a a avut ca scop să distragă atenția de la adevărata însemnătate a votului de astăzi. Această directivă nu va cenzura, nu va duce la îngrădirea libertății internetului pe care o apărăm și o garantăm. Nu va avea un impact asupra IMM-ului și nu, se va, nu va îngrădui uh, difuzarea de cunoaștere fără um, intenții de a avea un profit, cum ar fi enciclopediile. Noi vrem ca internetul să se schimbe, nu mai vrem ca marile platforme să-l domine într-o structură de tipul Far West. Vrem să fie compensați uh, creatorii și autorii, deoarece ei sunt coloana vertebrală a economiei europene și reprezintă și o parte importantă din veniturile uh, economiei noastre. Mulțumim. Acum îi dau cuvântul doamnei comisar Gabriel. Vă mulțumesc, doamnă președinte, stimate domnule raportor, stimați raportori din umbră, stimați membri ai Parlamentului European. Permiteți-mi mai întâi de toate să vă mulțumesc pentru dezbaterea constructivă de care am avut parte în ultimii doi ani și jumătate. Directiva privind drepturile de autor este un element esențial al strategiei noastre privind piața unică digitală. În numele Comisiei Europene, dați-mi voie să constat cu satisfacție că am reușit să ajungem la un acord uh, pe marginea acestui provizoriu, pe marginea acestui dosar important. Este vorba despre un moment crucial pentru cultura europeană, pentru piața unică digitală și pentru apărarea principiilor și valorilor europene. Această directivă ne va ajuta să atingem obiectivul nostru comun, și anume acela de a adapta dreptul de autor la secolul 21. Directiva va fi în beneficiul celor care creează valorile europene până la urmă. Vorbim despre autori, creatori, muzicieni, biblioteci, cercetători, etc. Va ajuta sectorul presei și sectorul creației. Va sprijini știința și va face patrimoniul european mai accesibil cetățenilor europeani, europeni. Pentru prima dată în istoria legislației europene, creatorii individuali se vor bucura de dispoziții specifice care le vor întări pozițiile de negociere și îi vor ajuta să obțină o remunerație echitabilă. Stimați membri ai Parlamentului European, toți autorii aceștia, toți creatorii sunt cu ochii pe noi și așteaptă de la Uniunea Europeană să se ridice la nivelul așteptărilor. Să ne ajutăm sau a ajuta creatorii înseamnă a ajuta cultura europeană, a ajuta pe jurnaliști înseamnă a promova democrația europeană. Considerăm că textul acordului politic pe care îl discutăm astăzi este echilibrat, dar și ambițios. Reconciliază diversele interese aflate în joc creatorii și uh, titularii de drepturi vor fi remunerați echitabil. Impactul asupra prestatarilor de servicii, prestatorilor de servicii va rămâne proporțional și utilizatorii și libertatea lor de expresie vor fi protejați. Dați-mi voie să vă spun că Comisia va publica o declarație pe marginea situației uh, organizatorilor evenimentelor sportive, care va merge mână în mână cu această directivă. Și textul acestui, uh, acestei declarații se adaugă rezoluției rezolu- uh, legislative. Aștept cu nerăbdare să aflu părerea dumneavoastră și rămân în așteptare, sperând însă, în același timp, că prin susținerea oferită acestei directive, vom transmite din nou un mesaj puternic, un mesaj pentru creatorii noștri, pentru autorii noștri, cum că protejăm valorile. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă comisar. Urmează acum pentru un minut domnul Krasnodevski în numele Comisiei ITRE. Dziękuję pani przewodnicząca. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Această directivă despre drepturile de autor pe piața digitală este necesară. Toată lumea e de acord cu acest lucru. Soluțiile care au fost elaborate acum câțiva ani, în momentul când s-a elaborat directiva comerțului electronic, nu mai sunt de actualitate. Este o frână, de fapt, această directivă pentru progresul în acest domeniu și este și un pericol pentru relațiile de pe piață. Este clar, uh, se pare că trebuie schimbate lucrurile, dar lucrurile nu au fost atât de simple. Directiva a fost obiectul manipulării, a luptelor între marile întreprinderi și vedem că de ambele părți există reacții destul de virulente, atât din partea giganților în domeniul tehnologiei, cât și din partea marilor editori. Nimeni nu a făcut niciun pas înapoi în fața celor mai inventive idei care le permiteau continuarea manipulării. Și cel mai surprinzător este să vedem că există anumite instanțe care sunt uh, direct uh, atinse de această directivă, care așteaptă rezultate concrete, despre care însă nimeni nu vorbește astăzi. Eu cred că am ajuns la un punct critic și Parlamentul nu este în măsură să ia o decizie rațională în domeniul acesta, de aceea eu cred că următoarea legislatură va trebui să tranșeze. Mulțumesc. Acum un minut în numele Comisiei Cult, domnul Julo. Oui, merci, Mulțumesc, doamnă președinte. S-a spus tot în legătură cu uh, avantajele acestui text. Însă doar câteva cuvinte. Ce înseamnă asta pentru Europa? Europa a fost la înălțimea promisiilor făcute, fiind în avangarda sectorului digital și fiind un exemplu. Și în ziua de astăzi, uh, fie ne confirmăm poziția de leadership, fie renunțăm complet la aceasta. Știți că un acord în trialog uh, nu e un fel de meniu din care să alegi. <laughs> Deci ori alegi asta, ori nimic. Deci nu mai este o altă cale. Dacă sabotăm acest acord, vom da curs intereselor companiilor GAFA. Ele sunt singurele care vor avea de câștigat. Nici cetățenii, nici autorii, nici IMM-urile nu vor avea de câștigat, ci doar companiile GAFA. Și ceea ce își doresc cetățenii este un internet drept, unde corect, unde platformele își fac afacerile, dar autorii sunt remunerați, unde drepturile sunt protejate. Exact asta conține textul respectiv. Și votul de astăzi de la prânz nu pune decât o singură chestiune nu ne ridică o singură chestiune. Au sau nu platformele o răspundere față de societatea noastră? La această întrebare trebuie să răspundem, dragi colegi. Și răspunsul europenilor trebuie să fie un da clar și uh, definitiv. Mulțumesc. Acum, domnul Boni, un minut pentru Comisia de Libertăți Civile și Afaceri Interne. Articolul 13 od początku budził wątpliwości. Vă mulțumesc. Articolul 13 a ridicat semne de întrebare pare de la bun început și tocmai de aceea era nevoie de un compromis uh, clar și în favoarea tuturor. Internetul nu ne permite doar să accesăm uh, opere celebre, ci este și un loc al creației, al creatorilor digitali, utilizat de milioane și milioane de utilizatori în fiecare zi. Acum, dacă îți promovezi produsul ca un ca un talmeș-balmeș, așa se va, va fi el uh, perceput de către platforme. Acum uh, însă să nu trecem în, în cealaltă tabără, tabăra cenzurii sau tabăra în care doar uh, platformele decid ce anume poate fi încărcat. Ar fi o greșeală, o greșeală care ar putea avea mari consecințe. Eu sunt în favoarea ștergerii articolului 13, doar așa aș putea vota uh, în favoarea tuturor celorlalte aspecte pozitive din acest raport și vreau să-i mulțumesc raportorului pentru eforturile demarate. Stimați colegi, am fost uh, ușor flexibilă cu raportorii și cu vorbitorii în numele comisiilor. Nu voi mai fi la fel de flexibilă. Domnul Svoboda urmează. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. E clar că este nevoie de o reformă a drepturilor de autor. Noi căutăm un nou echilibru între interesele autorilor și platforme. Căutăm un echilibru pentru secolul 21 și de aceea mă bucur să văd că proiectul acesta de directivă vorbește de noi excepții care trebuie să protejeze educația și trebuie să protejeze uh, patrimoniul cultural. Mă bucur că se confirmă și drepturile editorilor și că în același timp Deși protejează pe aceștia, nu mai dorește să tolereze paraziții, cei care folosesc platforme fără să uh, trebuiască să dea socoteală niciun fel. Ni s-a spus că se introduce o cenzură a internetului. Am auzit această critică. Cenzura internetului nu ar veni decât atunci când artiștii creativi și talentați nu ar mai avea posibilitatea să se uh, hrănească din acest talent, pentru că nu ar avea unde să-și mai vândă aceste opere. Va trebui să lucreze probabil ca șofer de taxi în timpul zilei și abia seara vor putea să scrie sau să creeze ceea ce știu să facă. Aceasta ar fi o adevărată cenzură a internetului. Un rezultat prin această directivă este un succes pentru mine și m-ar bucura să-l putem obține. Mulțumesc! Acum un minut, doamna Geringer de Odenberg. Uh, Mulțumesc. În ultimii doi ani am discutat despre versiuni diferite ale articolului 13 și de data asta avem un text care va modifica internetul așa cum îl știm noi și va avea efecte negative în legătură cu modul în care oamenii uh, dobândesc cunoștințe. Obiectivul nostru a fost să-i ajutăm pe autori Însă, până la urmă, nu am reușit să avem un echilibru între drepturile tuturor celor implicați. Acesta este o mare greșeală, de aceea singura opțiune este să ștergem articolul 13, minimul necesar pentru ca această directivă să fie mai puțin devastatoare pentru companiile digitale și pentru cetățeni care deja au demonstrat împotriva acestui dosar în marea majoritate a capitalelor europene. Mandatul pe care îl avem din partea Parlamentului proteja și excludea IMM-urile din uh, sfera de aplicare a articolului 13. Din păcate, nu așa nu mai este cazul. Prin urmare, aceste IMM-uri vor fi obligate să cumpere tehnologie foarte scumpă, uh, produsă doar de giganții americani. În textul actual, toți comercianții care permit publicarea de conținuturi trebuie să facă toate eforturile pentru a cumpăra licențe pentru orice poate fi uploadat pe viitor. Așa ceva important. V-am avertizat, îmi cer scuze că vă întrerup. Aveți o un cartonaș albastru de la domnul Roda, însă, domnule Roda, dumneavoastră veți avea timp de intervenție. Cu cartonaș albastru intervin cei care nu pot să ia cuvântul. Domnul Karim, un minut și jumătate doamnă președintă doamnă comisar dați mi voie să l felicit pe domnul voss pentru toate eforturile întreprinse pe marginea dosarului. stimați colegi eu uh, am uh, depus eforturi pentru a mă asigura că titularii de drepturi își vor câștiga în continuare existența și că drepturile lor uh, exclusive, în special comunicarea cu publicul, vor fi protejate. Uh, din uh, păcate, toate acestea au uh, fost până în momentul uh, de față deturnate oareșcum de către platforme, dar în cursul negocierilor am reușit să-mi impun să ne impun uh, ideile și tocmai de aceea sunt de acord cu ceea ce discutăm astăzi. Sunt de acord cu uh, TDM-ul care va fi posibil uh, pentru prima dată în Uniunea Europeană. Articolul 11 a fost îmbunătățit în cursul negocierilor pentru a ne asigura că viitorul industriei va fi asigurat. Dreptul va fi uh, folosit sau aplicat doar uh, cuvintelor uh, individuale sau uh, textelor scurte împărtășite online. După aceea, articolul uh, 13 vine cu niște de, uh, norme cât se poate de uh, clare cu privire la drepturile de remunerare. Și, bineînțeles, lista continuă, în special această flexibilitate pe care am reușit să o păstrăm pentru statele membre. Aceasta este esențială. Și nu va exista niciun fel de monitorizare generală a utilizatorilor. Deci, în ciuda celor spuse de unele platforme, să știți că uh, lucrurile nu stau așa, este vorba despre dezinformare, iar Parlamentul European va condamna și va lupta împotriva genului acestuia de dezinformare. Domnule Roda, doriți să spuneți ceva, un punct de procedură? Da, doamnă președinte. Uh, mi se pare absurd faptul că împiedicați purtarea unei dezbateri. Toată lumea e cu ochii pe noi astăzi. Însă, colegii vin aici în plenară, citesc niște discursuri de acasă și nu purtăm o dezbatere în adevăratul sens al cuvântului pe marginea subiectului acestuia absolut esențial, pentru că dumneavoastră vă opuneți. Nu mi se pare inteligent și nici echitabil. Da, sunt de acord. Mi-ar plăcea ca toată lumea să poată interveni. Sunt conștientă de faptul că există persoane în sală care nu se află pe listă, dar care își doresc să intervină. Dumneavoastră sunteți pe lista vorbitorilor și a trebuit să ia o decizie în favoarea celor care nu se află pe această uh, listă. Um, dacă doriți o dezbatere de genul acesta, putem să o purtăm, dar dezbaterea s-ar lungi enorm. Sper că mă înțelegeți dar iau notă de comentariul dumneavoastră. Urmează domnul Cavada, două minute. Merci, madame la présidente. Ce ce matin. Această dimineață uh, putem spune că trecem prin niște clipe istorice, deoarece pentru prima oară pe un continent o adunare parlamentară încearcă să reechilibreze Uh, raportul dintre GAFA și cei care le dau de mâncare, adică creatorii și presa. Economia creației, 150 de miliarde de euro anual. 7 milioane 200 de mii de oameni care lucrează în acest sector în Europa și care sunt amenințați de nedreptatea acestor legături financiare. Însă mai e un lucru care e foarte grav și chiar periculos – presa e pe cale să se distrugă. Economia presei practic se distruge și nimeni nu vrea să soluționeze această problemă. Presa, dragi colegi, presa, doamnă președinte, este baza democrației. Când nu vom mai avea presă liberă, când nu vom mai avea niciun jurnalist nici pe Google, nici pe Wikipedia, nici pe YouTube, nu vom avea informații, vom avea doar niște zvonuri și știri false Uh, la, ca cele la care am asistat de câteva luni. Acest text este singura șansă pentru creatori și pentru întreprinderile de presă și pentru jurnaliști europeni să reechilibreze în favoarea lor acest joc și să-și protejeze viitorul. De aceea trebuie să votăm acest text și trebuie să-l votăm în bloc, să refuzăm toate amendamentele. Trebuie să luăm acest text ca un întreg, deoarece acesta este un prim pas. Va fi nevoie și de alți pași pentru a reechilibra această situație. Ni se vorbește despre cenzură, despre filtrări, despre Wikipedia. Wikipedia e protejată în text. Nu există cenzură, nu există filtre de ce aceste idei au ajuns să prindă rădăcini și aici, în hemiciclul acesta, deoarece pentru prima oară, în 15 ani de mandat, de când sunt europarlamentar, am fost bombardat, și am fost bombardați ca și cum eram niște deținuți politici, culturali și intelectuali, de mastodonți aceștia financiari care vor să controleze totalitatea activităților noastre. Trebuie votat acest text în bloc. Dacă nu o face, va fi practic aici uh, o fi practic uh, o înfrângere istorică, comparabilă cu ce s-a întâmplat la München. Dragi colegi, 12 persoane au cerut să ia cuvântul și se înscriu și mai multe. Doamna Reda, acum 3 minute. Meine Damen und Herren! Doamnelor și domnilor, trei aspecte sunt uh, de nemai întâlnit în această dezbatere despre dreptul de autor. În primul rând, 200.000 de oameni au demonstrat în acest weekend împotriva reformei. 5 milioane au semnat o petiție împotriva filtrelor de upload. Niciodată nu mai a mai, exist, n-a mai existat un astfel de protest uh, de asemenea amploare împotriva unei directive UE. În al doilea rând, niciodată până acum Parlamentul European nu a ignorat protestele așa de evident ca pe acesta. Deja din vară alegătorii au fost uh, confruntați cu o campanie de dezinformare și în loc să se discute critic, sau um, pur și simplu uh, anulat uh, aceste argumente cu jigniri fără să se poată intra într-o discuție. S-au mai răspândit și diferite zvonuri, iar domnul uh, Caspari, șeful delegației CDU, a spus chiar că demonstranții sunt plătiți. Comisia a considerat că e vorba de hoarde care uh, demonstrează. Chiar unii au, li s-a reproșat difaimarea. S-au lansat uh, tot felul de uh, idei uh, despre grupurile de lobby care, sunt, care participă la aceste demonstrații și, din păcate, dezinformarea a funcționat. Chiar astăzi, când vedem imagini cu demonstrații în masă în jurul lumii, nimeni, unii dintre colegii mei, consideră că, de fapt, mailurile pe care le primesc, nenumăratele mail-uri, nu vin de la oameni, nu vin de la alegători. Este clar că se uh, indiferent dacă um, se vorbește despre filtrele de upload și dacă e vorba de um, raportorul special al ONU pentru libertatea de exprimare care se uh, ia poziție, nu se întâmplă absolut nimic. În al treilea rând, nimeni de la Uniune, nici SPD-ul, nici opoziția nu consideră că această reformă este bună. Nimeni nu vrea să preia răspunderea politică pentru filtrele de upload care sunt uh, legate de articolul 13. Trebuie și eu să-mi țin uh, discursul. Vă rog frumos să mă, să permite să vorbesc. Doamnă președinte, eu aștept până când s-au calmat colegii pentru ca să pot vorbi în liniște. Doamna Reda. Da, domnule Broc, vă rog frumos. Doamna Reda are cuvântul acum. Vă rog să respectați uh, vorbitorul care are cuvântul. Vă rog, doamna Reda, să continuați. Nimeni în uh, guvernul federal nu dorește să-și preia răspunderea pentru filtrele de upload, nici măcar cancelarul Merkel. Merkel. Și totuși, bunde, uh, guvernul federal va vota pentru ele. Iar de ieri se știe și de ce, pentru că Frankfurter Allgemeine a arătat că există o un acord între Germania și Franța prin care Germania să accepte filtrele de upload, în schimb împotriva uh, gazoductului Nord Stream uh, uh, la care să fie de acord. Îmi pare rău, doamnă Reda, vă rog frumos, lăsați-o pe doamna Reda să vorbească. Ambele grupuri politice trebuie să se lase să discute. Doamnelor și domnilor, cel mai tragic este că o nouă generație care anul acesta votează pentru prima dată la alegerile europene și-a învățat deja lecția. Protestele voastre nu valorează nimic, politica va răspândi minciuni despre voi și nu se va lăsi impres- lăsa impresionată de argumente factuale când e vorba de interese geopolitice. Această experiență, această senzație de lipsă de putere o să îi marcheze profund. Dragi colegi, Așa, noi nu putem să facem politică. Această directivă nu poate să treacă fără modificări, pentru că nu ar fi de, doar devastator pentru libertatea și diversitatea de pe net, ci ar uh, răpi și unei întregi generații încrederea că politica funcționează și că Parlamentul chiar reprezintă interesele populației. Se taie microfonul uh, vorbitoarei. Mulțumesc! Mr. Kaspari. Domnul Caspari are o întrebare pentru dumneavoastră. Puteți să răspundeți? Vă rog, domnule Caspari. Stimată doamnă Reda, v-am înțeles bine că ați spus că eu am numit demonstrații ca, demonstranții ca fiind cumpărați. Eu așa am înțeles nici ce ați spus dumneavoastră. Aș vrea să uh, Răs, repet, încă o dată ce am spus, aș vrea să vă rog să ascultați numai cuvintele mele și nu ceea ce dumneavoastră încercați să interpretați în aceste cuvinte. Am spus că se încearcă acum cu demonstrați cumpărați să se combată aceste reforme. Nu m-am referat la, referit la miile de oameni tineri care se demonstrează pe stradă. Eu sunt convins, un democrat convins dar când citesc se taie microfonul vorbitorului. 30 de secunde aveați, domnule Caspari, iar acum doamna Reda trebuie să răspunde. Este 30 de secunde regula și noi trebuie să funcționăm pe bază de reguli. Doamna Reda va răspunde la ceea ce ați spus noastră. Domnule Caspari, dumneavoastră chiar ați citit ceea ce ați spus? Ați spus că unii demonstranți erau cumpărați. Ați vorbit de 450 de euro. Am auzit ce ați spus, 450 de euro despre care ați vorbit dumneavoastră e, vin de la organizația civică EDRI, cărora le, care le-a oferit unora, uh, unora dintre demonstranți pentru ca să vină la Bruxelles, pentru ca să organizeze o întâlnire de lobby. Eu cred că și când vin reprezentanții GEMA la Bruxelles, să nu credeți că ei își plătesc singuri călătoriile. Nu e vorba de demonstranți cumpărați. Mulțumesc, doamna Reda. Domnule Rode, vreați să faceți referire la regulamentul de procedură? Vreau să rezolvăm această problemă. Dumneavoastră aveți un minut intervenție în curând. Vreți să folosiți minutul acela pentru o întrebare acum? Fără microfon uh, vorbitorul din sală. Nu mă lăsați să pun o întrebare. Deși doamna minte, minte în plenară. Eu vă aud dar de, nu, nu toată lumea poate să vă audă pentru că nu aveți microfon. Deci vreau să mă asigur că cei care intră care au intrat în uh, plenară pentru ca să poată să participe la Catch the Eye, pot și ei să intervină. Doamnă Reda, ați putea să acceptați o întrebare scurtă de la domnul Rode. Vă rog să respectați decizia mea. Aveți 30 de secunde acum. Well, thank you. I just want... Vreau să vă întreb unde e acel filtru de aplaudare. Unde este filtrul respectiv? Foarte concret în text. Vreau să știu unde este filtrul acela în text. Vă rog să răspundeți. Aveți 30 de secunde. Da, stimate domnule Rode, în text scrie că platformele trebuie să combată um, anumite um, upload uri dar uh, nu trebuie să... dar ei pot să le ceară în cazul în care chiar necesită acest lucru în funcție de conținutul pe care l-au postat. Dau cuvântul acum domnului Mastalca, un minut și jumătate. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Nu știu, mă, mă simt în, uh, în dimineața aceasta ca la un meci de fotbal, nu, nu cam într-un hemiciclu al unui parlament respectabil. Cred că vorbesc în numele tuturor, uh, vom fi cu toții uh, ușurați în momentul în care se va vota textul, indiferent, indiferent de rezultat. Nu sunt de acord cu articolele 11 și 13, dar oricum avem doi ani de negocieri în spatele nostru. Nu e uh, un secret faptul că nu sunt mulțumită de rezultat și că voi recomanda grupului să voteze împotriva acestei propuneri. Am pierdut ocazia de a moderniza drepturile de autor în așa fel încât să sprijinim IMM-urile, să sprijinim inovarea și creația la nivel european. În loc de așa ceva, Iată, avem uh, o propunere care uh, îngrădește internetul, uh, uh, sufocă start-up-urile și uh, limitează libertatea uh, pe care o cunoaștem în momentul de față pe internet. Există o serie de exemple pe care vi le-aș putea da în acest sens, dar n-am suficient timp la dispoziție. În plus, uh, Aș spune că dacă colegii votează în favoarea acestei propuneri astăzi, ei bine, vor da o palmă în obrazul milioanelor de cetățeni care demonstrează și ne trimit mail-uri. Parlamentul European le va arăta prin această acțiune uh, oamenilor de ce anume reticența uh, și euroscepticismul cresc în amploare la nivel european. Ei bine, iată, așa ne distanțăm de cetățeni. Mulțumim două minute, domnul Arnott. We're being lobbied extend- Am fost supuși la lobby extens, extens din partea ambelor tabere. De pe altă parte, foarte mulți oameni sunt îngrijorați de viitorul internetului. Pe de altă parte, avem tot felul de publicitate um, ascunsă, evazivă, însă să nu credem că industria creativă sprijină 100% această legislație. Nu. Mari jucători sunt cei care au bani să facă lobby. Mie îmi pasă mai mult uh, ce cred oamenii de rând, alegătorii mei, decât ce cred lobiștii care sunt plătiți să ne uh, manipuleze. Bineînțeles, e nevoie de un echilibru între a proteja creatorii și drepturile de autor și a proteja dreptul uh, cetățenilor de a-și trăi viața de zi cu zi. Însă această legislație, mai ales articolele 11 și 13, nu asigură acest echilibru. E ceva uh, neliberal, deoarece în practică, până la urmă, companiile vor uh, trata cetățenii ca și cum ar fi vinovați până când își dovedesc nevinovăția. Până la urmă, conținuturile vor fi înlăturate automat. Uh, și se va ajunge la o aplicare unică de către toate platformele peste tot, deși legea copyright-ului e diferită de la o țară la alta. Ce faci? E un teren minat. Până la urmă, conținutul legal va fi uh, tratat ca și cel care e ilegal. Mulți vorbesc aici despre mm, ce cred europeni, dar eu mă uit la britanici și părerile britanicilor sunt cam aceleași. Ce, uitați-vă și la Brexit acum. Cei care vreau să rămână, vor să rămână, cei care vor să plece, vreau să plece. Mulți spun acum că vor vota pentru ieșirea din UE din cauza acestei directive de copyright. Vă spun că veți crește și mai mult prăpastia dintre Uniunea Europeană și cetățenii. O legislație greșită, e legislație clasică de sfârșit de mandat acest parlament are trei uh, săptămâni și jumătate pentru a-și încheia activitatea înainte de alegeri și totul practic e acum uh, grăbit. Nu ați analizat cum trebuie situația. Ascultați-vă alegătorii și nu alegeți neapărat între Parlament și cetățeni. Nu faceți ca discrepanțele să fie și mai mari. Domnul Stroievski are un cartonaș albastru pentru dumneavoastră, domnule Arnat. Da, domnule Stroievski, aveți 30 de secunde. Nu se poate spune că noastră sunteți lobiști, însă trebuie să facem o distinție între lobiști cei care luptă pentru dreptul de a fi remunerat nu pot fi numiți lobiști, așa cum sunt eu. De aceea, domnule Arnott, faceți distinția între lobiștii care se exprimă în numele unor entități economice și cei care luptă doar pentru a nu li se fura remunerația corectă și meritată, domnul Arnott, Nu mă deranjează cei care vor să-și câștige traiul astfel. Și nici nu mă deranjează eurodeputații care vor să se exprime și să se afirme, însă ce văd eu e că suntem presați de industrie și ne lăsăm presați de industrie și nu de creatori. Când vorbesc cu creatorii din circumscripția mea, nu văd că își doresc cu disperare legislația asta 100% cu toții. Însă asta se dă de înțeles de aici, din Parlament. Dar alegătorii sunt foarte îngrijorați de uh, impactul articolelor 11 și 13. Urmează acum doamna Butone. Je vous remercie. Mulțumesc. Astăzi ne vom pronunța despre directiv, pe directiva drepturilor de autor. Va fi o zi istorică fie uh, în istoria Europei sau o zi neagră pentru cultură. După mulți ani de lucrări meticuloase din păcate, ceea ce se dorea nu uh, corespunde cu ceea ce manipulează și orchestrează cei din uh, Silicon Valley. De fapt, acest text reușește să asigure un echilibru între utilizatori și creatori. Acești utilizatori vor avea drepturi sporite, mai ales în fața platformelor online, care prea des își retrag conținutul din motive legale. Acest text este fundamental pentru artiștii noștri. Ei vor avea dreptul la o remunerație justă și echitabilă din partea platformelor care se îmbogățesc pe spinarea lor. Malraux spunea că cultura nu se moștenește, ci se cucerește. Aceasta n-a fost niciodată atât de adevărat ca acum. Așa că, în calitate de raportor din umbră, eu spun da pentru cultură, da pentru drepturile de autor, creatori, editori și artiști. Mulțumesc! doamnă președintă în timp ce vorbim multe companii online în special uh, rețelele uh, de socializare aplică o serie de filtre pentru conținutul care poate fi postat. Cum putem justifica așa ceva? Există instrumente care permit unora să excludă de pe internet diverse entități, precum sunt eu. Spre exemplu, oricine menționează numele meu online se vede exclus din uh, mediul online o oareșcare perioadă de timp. Asta se întâmplă uh, în momentul de față. Există această cen- cenzură. Nu putem vorbi despre libertate, ci din potrivă de reminiscențe ale Uniunii uh, Sovietice. Asta vrem noi în Uniunea Europeană. Noi vom vota împotriva acestor prevederi și împotriva raportului. Urmează doamna în un minut și jumătate. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Dragi colegi, de peste doi ani și jumătate, aici în Parlament, împreună cu statele membre, am luptat pentru a găsi un compromis echilibrat și, în fine, avem un text care permite mai mult fairness pe internet și permite ca toate concernele care sunt lipsite de scrupule să trebuiască să preia responsabilitatea. Este vorba de un drept fundamental și cine votează astăzi pentru dreptul de autor împotrivă dorește să devină din nou uh, uh, meseria de creator una de muritor de foame. În, în um, nu se poate ca scopul uh, legislației noastre și politicii noastre să fie să îi, uh, însără, să-i sărăcim pe aceștia. Aceiași politicieni care luptă pentru un uh, venit minim, pentru ca să existe echitate socială, sunt cei care vor să, să, să lase um, crea, industria creatoare să fie exploatată. Nu, se, nu este vorba de cenzurarea conținuturilor. Procedurile de, de acordare a licenței au fost simplificate iar articolul 17, aliniatul 7, 8, 9, toate acestea garantează așa ceva. În plus, există și foarte multe reguli de excepții pentru a putea um, elimina cerințe exagerate, iar comer- platformele comerci- necomerciale uh, Uh, cum ar fi Wikipedia și așa mai departe, sunt exceptate de la această directivă și pentru alte platforme mici sunt excepții și nu trebuie să se aplice aceleași reguli și dacă se aplică există o proporționalitate a măsurilor și noi dorim să se creeze fairness pe internet. Platformele sunt cele care au cele mai mari profituri. Trebuie să creăm în fine reguli pentru că echitatea pe internet uh, nu mai permite acest capitalism fără margini pe care noi îl tolerăm de atâta vreme pe internet. Mulțumesc! Un minut, Mulțumesc, doamnă președinte. Această directivă este rodul a doua jumătate de muncă grea și toată cultura așteaptă directiva. Artiști, autori, jurnaliști, producători, editori, cercetători, însă e așteptată și de utilizatori și consumatori. Și consumatorii așteaptă legislația, deoarece va oferi siguranță juridică și uh, se va opri acest arbitraj din partea, acest uh, situație arbitrară nu vor mai fi la cheremul platformelor, care au ajuns monstruoase, dacă ne gândim la dimensiunea lor și la practicilor de prădare a datelor personale, a vieții private, a timpului nostru, dar uh, e vorba și de munca, de munca artiștilor, care e practic prădată de aceste platforme. Cum să accepti ca acești artiști să nu fie remunerați, deoarece e vorba de mm, do- mm, domeniul digital? Nu, orice muncă trebuie plătită și să nu uităm practicile lor uh, mincinoase și agresive. Ia, uitați-vă la amenințările pe care le-am primit Uitați-vă cum sunt finanțate anumite platforme și organizații, o finanțare obscură. Votul de astăzi sper să fie actul 1 în această luptă pentru uh, cultura europeană și împotriva capitalismului sălbatic. Vă mulțumesc, domnul Slotovski, un minut. Madam President, thank you very much. Doamnă președinte, vă mulțumesc uh, mult. Am uh, văzut, de fapt, din discuția uh, purtată până în momentul de față, care este marea problemă a acestei directive. E bine, marea problemă a directivei este uh, faptul că interpretarea va fi mult mai complicată decât a fost complicată negocierea textului în, sine. Președin, prezentarea domnului Vos a fost una slabă. Definițiile conceptelor uh, incluse în această uh, directivă sunt uh, slabe. Până la urmă, um, editorii de presă care vor fi salvați de această directivă vor fi cei deja mari. Se vor crea astfel de în acest fel monopoluri. Deci vă rog să votați împotriva acestei propuneri. Urmează domnul Rode un minut. <clears throat> Er Mulțumesc. Este totuși incredibil cum astăzi ascultăm stânga, care mm, sunt cei care de obicei aveau altă poziție față de concerne, spunând lucruri foarte stranii. Nu există, de fapt, aici uh, acele concepte despre care ne spune doamna Reda. Nu există un filtru de upload. Degeaba ne zice doamna Reda că există, pentru că nu există și nu există nici limitarea drepturilor cetățenilor. Din contră, responsabilitatea este la platforme, iar astăzi acceptăm cu bucurie faptul că se poate stabili ce apare pe platforme. Nu acceptăm tehnologie care să nu protejeze operele de artă. Nu este vorba de supravegherea cetățeanului. E vorba că nu mai vrem să permitem furtul de uh, opere din partea unor giganți uh, a internetului care nu plătesc niciun impozit. Și din punct de vedere economic și dar și uh, cultural vom fi mai săraci dacă nu trece această directivă. Mulțumesc! Doamna Trupel, un minut, vă rog. Stimați colegi, ne dorim un internet liber, dar și echitabil. Vrem libertate și răspundere. Nu vrem cenzură. Cenzura e în China, dar acolo nu există drepturi de autor. Noi ne dorim Uh, licen, oferirea de licențe uh, platformelor. Tot ceea ce are licență nu va fi filtrat. Așa obținem uh, siguranță juridică. Platformele trebuie într-un final să-și asume răspunderea și jurnaliștii și titularii de drepturi sunt remunerați într-o manieră echitabilă. Din punctul meu de vedere, aceasta este libertatea și echitatea pe care ne-o dorim pe internet. Avem nevoie de reguli pentru uh, platformele capitaliste Acestea trebuie să plătească taxe, trebuie să-și asume răspunderea pentru conținuturi. Din punctul meu de vedere, dreptul de autor este absolut esențial la nivel european. Nu vorbim aici despre suprareglementare, ci vorbim despre norme echitabile și titularii de drepturi sunt o minoritate la nivel de, european, trebuie să fie protejați și tocmai de aceea vă rog să votați în favoarea acestui raport. Mulțumesc. Urmează acum doamna Michels, un minut. Äh, Mulțumesc. Armonizarea drepturilor de autor e de salutat, dar ceea ce vedem aici este orice altceva decât uh, curajos. Cei care vor această reformă, mai ales uh, editorii, spun că cei din industria creativă au fost întăriți prin această directivă, dar 5 milioane de oameni, și aceștia sunt și ei din industria creativă sau creativ, ne-au dat semnătura că nu vor să dea unor mașini decizia despre drepturi fundamentale. Pentru aceasta există statul de drept. Indiferent cum sunt descrise filtrele de upload în articolul 13 sau 17, providerii mici nu pot să negocieze cu toată lumea licențe. Obligația foarte scumpă de a introduce filtrele rămâne. O reglementare a platformelor trebuie să arate altfel. Impozite pe spațiu digital, drepturi de uh, combaterea monopolului foarte bună. Deci haideți să respingem rezultatul din trilog, să găsim o soluție mai bună. Nu e vorba aici de o curățare a pieței, e vorba de o liberă comunicare care trebuie să fie posibilă și în secolul 21, la fel și în spațiul digital. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul în un minut trebuie protejate drepturile legitime ale autorilor însă această directivă promovează interesele corporațiilor multinaționale le maximizează uh, profiturile e vorba de a controla uh, libertatea de expresie de a nu permite celor care au o voce contrară să se exprime vocile care nu sunt de acord deja practic uh, nu mai au acces la platforme și asta se va instituționaliza, practic va fi o cenzură instituționalizară. Deputații UKIP au forțat un vot, un vot folosit, uh, folosind regula de procedură. Alminter ar fi trecut anul trecut. Eurodeputații ar trebui să știe că bat la ușa alegerile europene și alegătorii ar trebui să știe cine, cum a votat să se știe cum a votat fiecare eurodeputat și fiecare partid pentru această directivă și ar trebui să voteze împotriva acestora pe 24 mai. Uniunea Europeană și establishmentul uh, politic și de media vor să năbușe libera, libertatea de expresie și pentru asta merită să-și piardă fotoliul de europarlamentar. Domnul Soșnierz, un minut. Internet stau uh, się ce mi este, stau și uh, takim światem. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Internetul a devenit o lume în miniatură tocmai datorită aportului uh, ce vine din diverse locuri. Și asta vă deranjează, de fapt. Vă deranjează faptul că, iată, internetul poate fi uh, sau poate fi acest ultim bastion al libertății. Asta vă deranjează. Internetul dovedește cât se poate de clar că toate regulamentele dumneavoastră, normele dumneavoastră nu sunt necesare, uh, lumea s-ar descurca mai bine fără ele, așa cum se descurcă și internetul. Dacă n-ar exista tot jargonul acesta cu valoarea adăugată, etc., etc., viețile noastre ar fi mai simple și mai bune și asta vreți să distrugeți. Tocmai de aceea încercați de fiecare dată când uh, aveți uh, ocazia să frânați uh, progresul. Dar noi nu vrem să frânați nimic. Uh, de asta protestează oamenii. Noi nu avem nevoie de capcanele dumneavoastră pe internet, vrem creativitate liberă. Mulțumim. Urmează domnul de Grande Pascual, un minut. Señorías. Doamnelor și domnilor deputați, faimosul articol 13 încearcă să impună o responsabilitate platformelor dacă sunt încălcate drepturile de autor. Asta e tot, nici mai mult, nici mai puțin. Există foarte multe infracțiuni la drepturile de autor pe internet din cauza libertății care permite ca oricare utilizator să își încarce ce vrea de pe platforme digitale, inclusiv conținuturi care sunt protejate de drepturile de autor, deci care sunt deținute de cineva. Un lucru trebuie știut clar, drepturile de autor sunt un drept de proprietate ca oricare alt drept de proprietate, materială sau imaterială. Astfel, artiștii pot trăi de pe urma operilor și eu apăr această idee. În loc să responsabilăm fiecare utilizator individual pentru conținuturile publicare, platformele vor fi cele responsabile, deoarece până la urmă platforma e, acea ca, e cea care obține câștiguri prin publicitate sau prin analizarea datelor comportamentale ale utilizatorilor. Deci trebuie deci cumpărat o licență pentru ca nimeni să nu aplaudeze conținutul fără acordul deținătorului, titularului de drepturi. Astfel am reușit să soluționăm problema dezechilibrelor care există în mediul digital acum și eu cred că acest text merită uh, întreg sprijinul nostru. Vă mulțumesc. For one minute, Mr. Vulcan. Un minut, domnul Vulcan. Stimată doamnă președinte, mulțumesc foarte mult. Numai Google este împotriva reformei, spun cei care vor ca această directivă să se adopte, dar nu este adevărat. Și uh, însărcinatul cu protecția datul, datelor și uh, reprezentantul special al ONU, mulți uh, oameni de știință și foarte mulți autori sunt împotrivă, pentru că această reformă duce la faptul ca uh, să nu se poată stimula creativitatea atât de bine. Nu este vorba de fapt numai de drepturile de autor, este vorba de felul cum gestionăm democrația. 5 milioane de oameni care au semnat o rezoluție sunt ignorați pur și simplu de comisie sau sunt numiți hoardă. Oameni uh, tineri uh, care au spirit critic sunt uh, considerați teleghidați de către politicieni, iar tinerii care demonstrează aud că ei uh, trebuie să primească 450 de euro și că de aceea demonstrează, pentru că sunt mituiți. În această dezbatere este vorba de starea în care se află democrația noastră și trebuie ca tinerii europeni să fie luați în serios. Ei au multe rezerve cu această reformă pentru că internetul, așa cum îl cunosc ei, va fi distrus. Dragi colegi, trebuie să tăiem articolul 13. Domnule Vulcan, aveți o cerere de cartonaș albastru. 30 de secunde, vă rog. Da, stimate coleg, ne-ați enumerat uh, cine este împotriva reformei în afară de Google. Ministrul de Justiție al uh, doamnei Baller, ministrul de Justiție al SPD, nu a fost citat în această listă. Care e poziția ei? Pentru că la Consiliu a votat pentru și acum peste tot la toate întâlnirile de, ale uh, SPD-ului spune că trebuie să oprim această reformă. Ar fi nevoie de puțină clarificare a poziției dumneai. Mulțumesc! Da, dragă Denis, este o mare onoare să te ajut în această derută. Ministrul Justiției uh, Federale al Germaniei nu a trebuit decât să se supună doamnei cancelar, care a făcut un acord cu guvernul francez, așa cum a raportat și ziarul Frankfurter Allgemeine FAZ ieri. Este clar că FAZ-ul este documentat, știe clar ce spune, acesta este motivul pentru care guvernul nostru a cedat. Mulțumesc. Domnul Luke are cuvântul acum un minut. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, E urmitor ce, a descoperit, ce au descoperit jurnaliștii de la FAZ. să fac tot felul de legături, să fac schimburi între uh, filtrele acestea și Nord Stream. Uh, nu, nu așa ar trebui să se facă politică. Ar trebui să, politicienii ar trebui să se întrebe într-o manieră re, realistă dacă e nevoie de aceste filtre pentru uh, garantarea drepturilor de, autori, de autor. Filtrele acestea, într-adevăr, vor duce la creșterea remunerațiilor pentru autor, autori uh, și cei care spun că filtrele nu sunt prevăzute în directivă mint, pentru că în text scrie cât se poate declar că platformele trebuie să verifice înainte de a încărca conținut uh, în ce măsură respectivul conținut uh, respectă drepturile de autor. Deci asta este un filtru, dar filtrul acesta duce la suprablocare uh, Uh, cei mici nu vor, care n-au editor nu vor avea posibilitatea de a-și uh, propovădui conținutul. Deci nu avem aici echitate în uh, ceea ce privește concurența. Tocmai de aceea trebuie să eliminăm, eliminăm articolul 13. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Urmează doamna Tom. Un minut. Thank you, Chair. Mulțumesc. Dragi colegi, faptul că această directivă a avut nevoie de 2 ani și jumătate nu o face să fie mai bună, din păcate. Impactul acestei directive asupra drepturilor omului este drastic membrii ai mediului universitar, ONG-uri mi-au spus acest lucru și raportorul special al ONU în legătură cu dreptul, de, dreptul la libertatea de expresie, mai ales dacă ne gândim la Declarația Universală a Drepturilor Omului, care spune că fiecare dreptul de a primi, căuta, răspândi idei și informații prin orice mijloc și indiferent de, tras, de frontiere. Tocmai asta vor încălca articole 11 și 13, vor, stabili, vor limita modul în care obținem informațiile. E drept că trebuie remunerați creatorii, însă creatorii și uh, titularii de drepturi nu sunt pe picior de egalitate, deci propunerea e dezechilibrată. Un mic grup are drepturi mai importante decât restul. Când am votat în septembrie aveam mai multe opțiuni. Acum nu mai avem așa. Deci fie acceptăm articolele 11 și 13, fie respingem textul. Deci îi rog pe colegi să ceară, să voteze pentru ștergerea acestor articole, deoarece drepturile noastre fundamentale vor avea mult prea mult de suferit. Vă mulțumim, domnul Anderson. Doamna Anderson. Thank you. Domnul. I would like... Mulțumesc, doamnă președinte. Eu aș vorbi despre teoria ridicolă de conspirație care a fost înaintată de lobby-urile corporațiilor față de noi care dorim un internet liber care am fi fost uh, fraieriți de Google și de Facebook. Aceasta este o prostie foarte mare. Noi am luptat împotriva giganților în domeniul internetului ani de zile. Am luptat pentru protecția datelor, am luptat pentru sfera privată a oamenilor împotriva tendințelor monopolizatoare. Aș dori să îi lovim pe Google și pe Facebook acolo unde îi doare, să își plătească taxele, eu lupt pentru o taxă digitală, eu lupt pentru un regulament puternic în domeniul sferei private, în domeniul internetului, să-și preia odată răspunderea pentru ceea ce fac. Aceasta nu este uh, direcția bună. Nu am încredere în Google și Facebook, dar am încredere în toți experții care ne spun că este rău să stabilim uh, filtre și că nu, ar, și că nu este bine uh, să adoptăm articolul 13 și 11. Mulțumesc! Merci, Madame la Présidente. Domnule Iaric, mulțumesc, doamnă președinte. E momentul să legiferăm pentru a obliga companiile nord-americane să remunereze corect uh, jurnaliștii și autorității care uh, și deci jurnaliștii și autorii care până la urmă le alimentează platformele. Înțelegem uh, atitudinea giganților digitali atunci când uh, uh, stabilim uh, sau înțelegem